Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our session of today. Um... Bună ziua, dragi colegi! Primul punct de pe ordinea de zi pe care ați primit-o cu toții și în legătură cu care nu aveți observații, după cum văd că este cazul, deci, în primul rând, um, adoptarea acestea. După cum știți, această ședință este transmisă pe internet și toate documentele sunt de asemenea disponibile. Internet. Um, ehm, the, uh... Acum, adoptarea proceselor verbale de la ședința noastră din aprilie. Dacă nu aveți niciun comentariu, le considerăm adoptate. Vă mulțumesc. Approved. Apoi urmează raport starea în legătură cu negocierile interinstituționale. Primul dosar este cel cu privire la codul de comunicație electronice. Tita Haranzova este raportarea noastră. Am înțeles că domnul Selimovici va vorbi în numele dumnei. Aveți cuvântul, domnule Selimovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dita aș cere scuze pentru faptul că nu poate veni astăzi dar mi-a transmis un text pare, pe care îl voi citi. Ah, a trecut aproape un an și jumătate de la această propunere foarte complexă care combină mai multe directive într-un singur cod. Comisia IMCO a fost mult, mai mult decât activă. Am avut enorm de mult de lucru în ultimul luni Uh, în ultimele luni și Dita le mulțumește tuturor raportorilor din umbră, membrilor comisiei, precum și personalului și secretariatului. Ar fi păcat dacă această comisie nu va fi recunoscută pentru munca pe care a depus-o. Mâine va fi ultimul trialog, sperăm să se încheie întreg dosarul. Și ultimul, de pe 25 aprilie, uh, atunci s-au discutat prevederi uh, care, în legătură cu care s-a ajuns la o înțelegere. Numărul de telefon pentru copii dispăruți 11600 va fi înlocuit cu 11611. Interoperabilitatea echipamentelor radio TV. Data de transpunere, deci echipamentele care vor uh, fi um, deja pentru noile uh, vehicule de pasager vor trebui să fie dotate cu această aparatură. Uh, deci să nu aibă un receiver uh, doar analog, ci și unul digital. Pentru o mai bună gestionare a spectrului radio și pentru trecerea de la um, analog la digital prin care se liberează o parte din spectru. Acum, așa numitele um, cutii, uh, aici trebuie să existe interoperabilitate în caz ul că își schimbă consumatorul um, furnizorul sau să se facă de asemenea transferul în mod gratuit sau să rămână același uh, aparat. De asemenea, persoanele cu dizabilități trebuie incluse pe deplin. Există obligativitatea accesului la servicii pentru a dispune de echipamente specializate și toate informațiile contractuale trebuie oferite într-un format accesibil la cerere. Acum se combină actul privind accesibilitatea și dosarul domnului Lockegood, Lockegard, aici uh, ideea e ca persoane cu handicap să poată fi membri cu dreptul de plin ale societății în ceea ce privește telecomunicațiile. Și ajung astfel la ce rămâne de discutat mâine au loc discuții în legătură cu prevederile cu privire la serviciile universale, mai ales două chestiuni. Care ar trebui să fie viteza minimă de internet la care să aibă acces toată lumea, chiar dacă trăiesc uh, acele persoane în zona rurală și nu își pot permite să plătească un pachet de internet. În al doilea rând, pentru cei care nu își pot permite mm, să plătească pachetul de internet, la ce paletă de furnizori ar trebui să aibă acces sau dreptul persoanei respective. În chestiuni care nu sunt încă soluționate, cum ar fi de asemenea prevederile în ceea ce privește drepturile utilizatorilor finali, s-au făcut progrese în ceea ce privește sistemele public-private, să la Consiliu statele vor mai multă flexibilitate în ceea ce privește implementarea acestor sisteme. Deci mult mai multă flexibilitate decât își dorește Parlamentul și de aia continuă discuțiile. În ultimul, comunicațiile intra-UE. DITA în continuare va apăra poziția Comisiei IMCO și vă reamintește tuturor că această comisie a creat această soluție importantă pentru cetățeni. Consiliul a acceptat că e o chestiune care trebuie abordată, însă propunerea lor nu oferă rezultatele practice la care se așteaptă cetățenii de la colegiuitori. Tita speră să ajungă la o înțelegere cu rezultate practice. Ambii colegiuitori vor să se încheie acest dosar sub președinția bulgară la trilogul de mâine și Dita speră că asta se va și întâmpla. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum putem trece la a doua raportare cu privire la... Mă scuzați, domnul Van Nistelrooy doream să ia cuvântul. Foarte pe scurt. un lucru care m-a uh, jenat cumva, m-a, m-a supărat puțin, e că IMCO n-a primit atenția meritată. Gândind la ce s-a întâmplat la ITRE, unde au ajuns la o înțelegere cu privire la spectrul și au prezentat asta ca nu știu ce mare soluție, noi, mâine, la ultimul trialog, sperăm noi, de deci sperăm atunci să avem și noi această publicitate, zic așa, în ceea ce privește uh, comunicările intracomunitare. E competența noastră în ceea ce privește aceste uh, apeluri intracomunitare. E ceva bun, soluții bune pentru cetățeni se reduce la minimum și distorsionarea de pe piață aici, dacă e să vorbim despre asta. Deci eu sper să putem să ne descurcăm mult mai bine în ceea ce privește comunicarea noastră către exterior, să-i cerem secretariatului să facă un efort în plus mâine, atunci când se va ajunge, sper, la acest acord. Și în general, salutăm progresele făcute, Așa cum spunea și Dita, ne bucur că există această abordare a unei armonizări maxime, deci să le dăm cetățenilor drepturile optime, deci să nu reducem din drepturile pe care le au deja în legislația națională și eu ca olandez mă bucur că s-a ajuns la o înțelegere și în ceea ce privește numărul 112 și comunicațiile independente. Dar uh, trebuie, doamne, să fim și noi mult mai uh, bine văzuți și ar trebui să vedem lucrurile din ambele perspective. Suntem uh, Comisia pentru Protecția Consumatorilor, pentru piața internă. ITRA vede lucrurile mai mult din perspectiva investițiilor pe termen lung situația e mult mai uh, proastă decât în SUA sau în alte părți, deci trebuie să fie mult mai atractiv, să oferim un mediu stabil investitorilor, însă dacă reușim ce ne dorim noi la aceste apeluri intracomunitare, va fi o reușită care trebuie uh, adusă la cunoștință tuturor. Deci să o sprijinim pe Dita și munca făcută la INCO. Mulțumim! sunt sigură că Dita va face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv. Asta înseamnă că putem trece acum la următoarea informare. E vorba de portalul unic european, portalul unic digital. Doamna Miții era portoare, din păcate nu a putut să vină și m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte legătură cu acest dosar. E al treilea trialog. La treilea trialog s-a ajuns la un acord general în ceea ce privește natura politică și principalele elemente în ceea ce privește limba, articolul 11, 15, anexa 1 și 2 și munca tehnică care trebuie definitivată. Unele elemente trebuie încă stabilite. Și la nivel tehnic mai trebuie de deci soluționate câteva lucruri, însă la nivel politic există un acord, o veste bună, deci se va încheia sub președinția, în timpul președinției bulgare și vom vota în uh, ședința din iulie noi, Comisia IMCO. Asta referitor la portalul unic digital. Aici încheie toate informările în legătură cu trialogurile și trecem acum la analizarea amendamentelor la dosarul cu privire uh, productul, produsul, mă scuzați, de Pan European de Pensii Personale, PEP. Ja, verehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, nachdem ich Ihnen beim letzten Mal meinen Bericht... Vă mulțumim. Ultima oară v-am prezentat uh, proiectul meu de raport și astăzi uh, aș avea câteva comentarii în legătură cu amendamentele. 143 de amendamente au fost înaintate, plus 499. Eu am înaintat o serie de amendamente. În total sunt 642. bucur că majoritatea amendamentelor se referă la subiectul de care, despre care discutăm noi aici. Oricum, le voi include pe majoritatea în amendamentele de compromis pentru a ajunge la un acord cât mai extins. Obiectivul meu este să avem o poziție foarte puternică a IMCO în ceea ce privește piața internă și protecția consumatorilor. Aș vrea să revin acum la detalii, mai exact la două aspecte. Uh, unul din aspectele cele mai importante, repartizarea competențelor între IOPA și autoritățile competente naționale pentru de certificare a acestui PEP. IOPA joacă un rol foarte important, trebuie să îl joace în continuare pentru certificarea unui astfel de PEP. Eu uh, am schimbat aici uh, formularea în loc de autorizare vorbesc de certificare și rolul autorităților naționale trebuie să fie un rol de a controla ofertanții. Nu ar trebui să ne îndepărtăm de acest rol pe care autoritățile naționale îl dețin de foarte mult timp, de altfel și trebuie să evităm uh, suprapunerea procedurilor și până la urmă e important ca prețul final să fie uh, suficient de accesibil pentru consumatori. Trebuie să facem o armonizare, să nu uităm că nu există un singur de astfel de produs uh, de pensii europene. Uh, Există o gamă întreagă și rolul IOPA va fi să vadă dacă reglementările contractuale pentru aceste produse corespund sau nu um, exigențelor din regulament. Și de aceea am ales eu termenul de certificare. Deoarece certificarea înseamnă examinarea diferitelor produse pentru a verifica compatibilitatea lor cu regulamentul. Și atunci deci, se primește uh, certificare europeană, iar consumatorul va putea avea încredere în respectivul produs de pensii. Deci va fi sigur că acesta îi um, răspunde așteptărilor. Însă, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să controleze ofertanții într-o colaborare strânsă, deci prin schimbul de informații. E un element esențial pentru a-i ocroti pe consumatori. Un alt aspect important din punctul meu de vedere. Ce se întâmplă uh, atunci când există un contract de economii PEP și se retrage certificarea? Eu preved ca IOPAH cu autoritățile naționale competente să coordoneze transferul patrimoniului uh, vizat. Pentru că astfel cei care dețin economiile respective să nu fie uh, Uh, să nu sufere, practic, să nu-și piardă economiile. Deci să se poată face ușor uh, transferul și să se renunțe la contract. Există de asemenea și diferitele plăți și e important ca pentru opțiunea standard Părinții să poată recupera anumite costuri, cum ar fi cel al inflației. Și sunt de asemenea favorabilă uh, uh, idei de a avea și posibilitatea vărsării unei sume de 33% a capitalului economisit sau unei rente la sfârșit. Asta trebuie văzut dacă trebuie făcut la început sau în timpul uh, etapei respective. Deci e ceva ce oricum va mai fi discutat. Uh, Săptămâna trecută am transmis, uh, le-am transmis raportorilor din umbră cele șase propuneri de compromis. Mâine vom avea o a doua reuniune a raportorilor din umbră și vom examina în detaliu propunerile mele și propunerile de compromis. Și peste două săptămâni vom avea ocazia să prezentăm aceste compromisuri pentru a putea vota pe 19 iulie la IMCO. Le mulțumesc mai ales colegilor raportori din umbră, asistenților acestora și, bineînțeles, biroului delegației noastre, deci vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul constructiv pe care mi l-ați furnizat. Lucrările s-au desfășurat uh, într-un climat uh, foarte agreabil și asta ne va duce la un rezultat bun. Mulțumim. Din partea S&D, doamna Iaconsari este raportor din număr. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc raportoarei care a făcut o treabă minunată. Au înaintat 87 de amendamente și împărtășesc uh, principala direcție de gândire uh, a uh, raportoarei și anume că acest produs este un produs uh, de pensie, este un produs din pilonul 3 care nu poate înlocui uh, pensiile publice ocupaționale. Sunt foarte multe sugestii bune făcute de doamna raportor uh, pe care le pot accepta. Însă, părerea noastră este diferită în legătură cu câteva subiecte pe care le vom discuta mai târziu, săptămâna viitoare. Sunt subiecte importante pentru noi. Acesta este un produs european, prin urmare, autoritatea de autorizare a produselor uh, PEP ar trebui să fie uh, IOPA. Firește, această autoritate ar trebui să acționeze în cooperare strânsă cu autoritățile competente de la nivel național. Apoi, un alt import, punct important pentru noi este uh, cel uh, al opțiunilor uh, disponibile din start. Credem noi că ar trebui să existe doar o singură astfel de opțiune. Iar EOP ar trebui să stabilească standarde de reglementare pentru această schemă. Important este pentru noi ca această opțiune să asigure cu adevărat o garantare a capitalului, adică oamenii să primească banii investiți înainte să se deducă uh, costurile și uh, după ce se calculează inflația. Deci uh, trebuie să ne asigurăm că cei care economisesc prin acest instrument nu sunt induși în eroare din această perspectivă. Altfel, încrederea în Uniunea Europeană se pierde în ceea ce privește opțiunile alternative, câtă vreme se oferă această opțiune uh, valabilă din start, eu cred că opțiunile alternative n-ar trebui limitate. Însă, în ceea ce privește protecția consumatorilor, ar fi bine ca uh, furnizorii unor uh, fonduri de tip PEP să explice în scris de ce recomandă alte opțiuni de investiție decât opțiunea standard. Important este să existe uh, un plafon pus pe costuri care n-ar trebui să depășească 0,75% și toate aceste instrumente pe practic ar trebui să devină astfel eficiente din perspectiva costurilor. Ne-am dorit ca cei care economisesc prin acest sistem să uh, poată să uh, depună bani cât de des doresc și uh, să fie informați de toate implicațiile potențiale ale investițiilor uh, lor. Cred uh, că odată la 5 ani uh, bilanțul ar trebui să uh, uh schimbarea contului ar trebui să fie posibilă fără plata unor comisioane. Dacă se întâmplă asta mai devreme de 5 ani, costul lunar trebuie să depășească 0,25%. Firește vom discuta toate aceste cifre mai târziu. Pentru a spori uh, protecția consumatorilor uh, și uh, transparența, am înaintat niște amendamente pentru accesibilitatea documentelor. Am făcut amendamente legate de furnizarea de informații, declarația de beneficii, și am introdus și dreptul de uh, a avea acces la o cale de atac colectivă. Raportoarea a mai sugerat uh, și alte aspecte pozitive pe care noi le considerăm instrumente bune, însă ne dorim să existe doar o opțiune standard uh, din start pentru că această opțiune ar putea să ajute pe uh, cei care economisesc uh, să își dea seama dacă acest uh, tip de fond li se poate potrivi sau nu. Și ne dorim ca factorii pe care îi luăm în calcul să țină cont de aspecte de mediu, sociale și economice, asta când vine vorba despre investițiile făcute de PEP pentru a evita orice fel de abuzuri fiscale sau uh, căutarea unui regim fiscal mai uh, favorabil, țara de reședință ar trebui folosită ca și uh, element obligatoriu. Mulțumesc, doamne raportor, pentru o bună cooperare și aș dori să continuăm buna noastră discuție legată de aceste diferențe pe care încă le mai avem între noi. Mulțumesc! Din partea cer. Din păcate nu este prezentă în raportarea din număr, însă m-a rugat să citesc ceva în numele său. Vreau doar să spun că preocupările noastre legate de acest program nu au fost luate în calcul în totalitate. Sunt câteva subiecte care ne preocupă aici, de exemplu, companiile de asigurare care pot să deschidă compartimente în toate statele membre în următorii 5 ani din baza PEP. Ne îngrijorează pentru că micile companii nu vor putea face asta și vor pierde din clienți. Apoi, există o solicitare care cere companiilor să deschidă cel puțin 8 compartimente, dar această sugestie nu a fost luată în calcul. Asta ar fi putut ajuta uh, companiile de asigurare mai mai mici, din statele membre mai mici. Apoi mai există o problemă generală a celor care vor beneficia de pe urma acestor programe de pe, uh, din perioada uh, în care s-ar putea înregistra uh, dobânzi mici sau negative. Un model german de astfel de fond nu a avut succes în astfel de vremuri. Deci ne interesează ce se întâmplă cu companiile mici și cu cele care nu dispun de mari lichidități. Deocamdată nu știm cine va suporta pierderile în cazul unui uh, faliment uh, al unui fond PEP sau ce, s-a, ce se va întâmpla cu uh, activele nelichide. Propun și eu ca și Ulrike ca vârsta de începere să fie de 65 de ani, iar suma forfetară să rămână la 30%. Sunt și alte opțiuni pentru alte state membre, însă acestea ar putea fi împovorate de uh, costuri uh, suplimentare. Se știe că majoritatea oamenilor uh, nu-și calculează bine speranța de viață. N-ar trebui schimbat asiguratorul după perioada incipientă, pentru că asta ar cauza doar probleme în cazul activelor nelichide. Și în cele din urmă solicităm uh, ca uh, PEP uh, să respecte toate datele. Personal există legi în acest sens. Ar trebui respectată țara de reședință pentru că altfel s-ar putea să existe stimulente negative dacă oamenii își mută compartimentele în statele unde li se pare că legile le sunt mai favorabile furnizorii de PEP uh, ar trebui să uh, spună clar care sunt factorii sociali, de mediu sau uh, guvernamentali care influențează decizia celor care pot să aleagă un astfel de fond, însă totuși ni se pare că această dispoziție este excesivă. Important este să uh, ne punem de acord uh, că chestiunile de natură fiscală ține competența statelor naționale. Noi susținem această uh, idee. Din partea ALDE, domnul Selimovici. Mulțumesc, dați-mi voi mai întâi să mulțumesc, domnule raportor, uh, pentru uh, munca sa excelentă la o propunere atât de importantă. Produsele de pensie sunt uh, o zonă unde există încă mari bariere pe piața internă. Noi asta încercăm să facem prin această propunere, să eliminăm uh, astfel de bariere. Deocamdată lucrurile par promițătoare. Înțelegem deocamdată din colaborarea noastră că există un spirit de compromis manifestat de toate grupurile politice. Noi, unii, uh, am uh, înțeles multe dintre preocupările subliniate de doamna raportor prin amendamentele sale de compromis. Rolul crucial care trebuie luat de IOPA, și anume certificarea viitorilor, viitorilor furnizori de PEP, apoi uh, inform, informat, uh, documentul cheie de informare care trebuie să ne fie furnizat și așa mai departe extinderea perioadei uh, uh, PEP, uh, cerințe legate de deschiderea compartimentelor în statele membre, sunt idei pe care le împărtășim. Pentru că știm că altfel ar fi foarte greu să, mai ales în ceea ce privește compartimentele, să cerem tuturor să le deschidă într-o perioadă de scurtă de timp. Apoi, la articolul 15, 28 și 29 sunt amendamente înaintate de noi, însă suntem siguri că vom ajunge curând uh, la compromisuri și în legătură cu aceste puncte. Aș dori să mulțumesc, doamne raportor, și colegilor uh, din cadrul celorlalte grupuri politice. Mulțumesc. Din partea verților, uh, domnul Șoltes. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor Colangan pentru pregătirea acestui text și amendamentul de compromis. În numele verzilor, pot să spun că sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le aduc în, în discuție. Sunt niște comentarii pe care uh, raportul nostru din umbră le-a transmis deja din partea grupului nostru săptămâna trecută. Sunt chestiuni care țin uh, de aspectele sociale, de mediu sau de guvernanță, care sunt uh, nu, amintite în amendamentul nostru 281 sau uh, uh anumite uh, chestiuni care țin de uh, economiile care n-ar trebui investite în produse uh, controversate. Sunt chestiuni, uh, deci, care sunt importante, sunt condiții pe care astfel de programe ar trebui să le uh, uh respecte. Deci, informarea în legătură cu aceste aspecte ar trebui să fie oferite consumatorilor prin uh, declarația cu privire la beneficii. Mai sunt și alte puncte importante pentru grupul nostru, de exemplu, facilitarea pe cât posibil a trecerii uh, uh, la un alt furnizor de uh, astfel de instrumente de pensie fără taxe. Trecerea de la un furnizor la altul ar trebui să fie întotdeauna lipsită de costuri și să fie mereu permisă. Cât vește portabilitatea, am înaintat niște amendamente prin care să clarificăm faptul că acest program presupune crearea unor parteneriate pentru a, a uh, oferi portabilitate pentru astfel de produse și pentru alți uh, consumatori. Informația pentru consumatori este un element cheie pentru că uh, cei care economisesc prin astfel de fonduri să înțeleagă foarte clar în ce se bagă dacă doresc să uh, contribuie la un astfel de fond. Acesta este motivul pentru care în amendamentul 423 uh, am înaintat uh, un, o propunere pentru un nou uh, amendament 23A cu condiții care trebuie să fie îndeplinite de documentul cheie de informare, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale de mediu sau de administrație, de guvernanță. Am mai introdus un amendament care introduce uh, amendamentul 23B pentru a asigura o protecție adecvată a consumatorilor uh, Câtă vreme sarcina probei uh, uh, cade în sarcina furnizorilor uh, PEP atunci când li se oferă informații înșelătoare consumatorilor. Acestea sunt amendamentele noastre și știm că ele au fost luate în calcul. Prin urmare, se vor reflecta și în amendamente de compromis. Așadar, mulțumim pentru cooperare. Mulțumim. Nils de Jong din partea GUE. Mulțumesc! Mă voi exprima în uh, olandeză de această dată pentru că mi-e mai ușor. Și dosarul acesta este comunul dificil. Cred că uh, ultima întâlnire a raportorului din umbră ne-a oferit o imagine greșită legată de uh, ceea ce se consideră important în acest moment. Cred că dăm prea multă atenție certificării și supravegherii de către uh, IOPA. Însă, nu cred că pentru noi aceste lucruri sunt cele mai importante. Cred că până la urmă, uh, noi ne-am bucurat dacă ar exista un control european pentru a supraveghea calitatea necesară pentru certificare. Acest uh, lucru trebuie lămurit uh, acum. Însă, considerentele noastre merg uh, încă și mai departe și ele decurg din uh, diferența între uh, um, companiile de asigurare și cel de pensie. Uh, firește, dacă ai o mașină, e important să ai o asigurare de mașină, dar nu ești obligat să ai o asigurare de mașină pentru a acoperi anumite daune pe care le poți cauza tu propriei tale mașini. Pentru pensii, aspectul important este ca acestea să devină suficient de atractive, astfel încât cei care să aibă, o să aibă nevoie de ele să Uh, contribuie la astfel de fond. De exemplu, uh, sunt uh, independenți care ar putea contribui la un astfel de sistem. Bineînțeles că aceștia doresc ca costurile să rămână cât se poate de reduse. Și firește, furnizorii trebuie să se gândească că trebuie să-și păstreze ratele la un nivel avantajos, astfel încât să atragă clienți prin această situație nou creată, dacă oferim acestor uh, persoane un contract individual, uh, atunci uh, clar că le vom da opțiuni mai numeroase. E interesant acest lucru dacă toate aceste opțiuni care sunt oferite sunt armonizate, însă nu așa stau lucrurile. Pentru că dacă e să analizăm puțin premiile de asigurare, e clar că ă, aceasta este o formă de competiție între asiguratori. Așadar, haideți să ne întoarcem la acel comerciant unic care poate are o slujbă uh, foarte solicitantă și uh, o speranță de viață mai redusă decât altcineva care uh, lucrează într-un uh, alt sector. Ei bine, această persoană poate ar putea fi uh, atrasă de uh, o primă mai redusă, dar poate sunt persoane care au o speranță de viață mai lungă și nu sunt interesați de astfel de prime. Ce se întâmplă în acest caz? Oare aceștia vor fi excluși sau fumătorii, să spunem, vor fi excluși? vor avea rate diferite uh, de plată și așa mai departe. Noi nu acoperim toate acestea aici, acoperim doar informațiile care sunt puse la dispoziția celor care doresc să economisească printr-un astfel de fond. Deci uh, e clar că uh, acești indivizi care vor dori să contribuie la fond vor trebui să analizeze un volum foarte mare de informații complicate. Eu, unul așadar, aș prefera o soluție care există deja în Olanda și anume să existe o formă de negociere colectivă pentru uh, angajații independenți. Asta pentru a nu uh, trebui uh, ca aceștia să se alăture unui fond de pensii colectiv. Cred că un astfel de sistem pentru PFA ar fi foarte util la nivel european. Sunt uh, deja multe dispoziții pentru protecția consumatorilor, prin amendamente se oferă tot felul de garanții care deja funcționează de altfel în uh, statele membre. Și cum spuneam, eu nu m-aș uh, bucura dacă IOPA ar avea o putere de reglementare asupra întregului sistem, însă o problemă majoră ar fi că în continuare am preferat să existe o schemă de pensie colectivă, nu pensii individuale. Și asta pentru că uh, adesea beneficiile sunt mai mari în cadrul astfel, unor astfel de scheme decât în cadrul schemelor individuale. Am înaintat multe amendamente, văd că nu au fost integrate încă în compromis. Însă aș dori să facem această distinție între pensiile uh, uh, de întreprindere colective și pensiile individuale. Și asta într-o cât mai mare măsură, astfel încât fondurile de pensie să poată oferi Uh, deci fondurile colective să nu poată oferi uh, pensii individuale, pentru că asta s-ar opune interesului uh, colectiv. Deci, după cum spuneam, situația e diferită și mm, regimul poate fi destul de complicat. Acum, eu știu că, bineînțeles, noi între noi avem uh, opinii foarte diferite, vom colabora pe, pe viitor, însă mă tem că întotdeauna <laughs> acest dosar e cumva vitregit în discuțiile noastre. Vă mulțumesc. Acum îi dau din nou cuvântul raportoarei, dacă dorește să se refere la observațiile făcute aici. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe mit din Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mult interes uh, diferitele propuneri făcute și tot ce s-a spus astăzi aici. Deci, multe din aceste lucruri se află deja în amendamente, însă în continuare am încredere în legătură cu reuniunea noastră de mâine când vom discuta despre diferitele mize și sunt sigură că vom ajunge la o soluție. Domnule de Jong, știu că e o poziție fundamentală, o știu de la ultima noastră reuniune. Dumneavoastră vedeți lucrurile diferit în ceea ce privește asigurările private și e legitim. Aveți dreptul să apărați o astfel de poziție. Însă cred că scopul acestui uh, produs uh, e să fie un al treilea pilon și asta nu are neapărat de a face cu poziția dumneavoastră. Oricum, trebuie să acceptăm faptul că nu putem fi întotdeauna de acord în legătură cu toate aspectele, însă eu sunt gata să fac tot posibilul pentru a ajunge la un compromis. Vă mulțumesc! Amendamentele de compromis vor fi analizate pe 18 iunie, la următoarea noastră ședință. Următorul punct penalizarea proiectului de aviz în legătură cu propunerea pentru regulament a Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește evaluarea tehnologiei din domeniul sănătății și modificarea unei directive. Domnul Bușoi este raportorul nostru. Aveți cuvântul, domnule Bușoi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Salut noua propunere a Comisiei, care are ca scop consolidarea cooperării în ceea ce privește evaluarea tehnologiei de sănătate. Cele două obiective, să avem o protecție mai mare a sănătății umane și o mai bună funcționare a pieței interne. În ceea ce privește funcționarea pieței interne, propunerea abordează neajunsurile din cooperarea UE în ceea ce privește această tehnologie. În primul rând, un acces distorsionat pentru dezvoltatorii de tehnologie sau introducerea astfel de tehnologie în țările membre. Există date diferite, cerințe diferite în ceea ce privește probele și asta duce la o lipsa previzibilității în ceea ce privește afacerile și un efect negativ asupra inovării. Pentru IMM-uri propunerea importantă să reduce povara administrativă, costurile de compliance legate de înaintarea de diferite dosare la mai multe agenții. Deci se dorește evitarea uh, muncii um, duble, practic, atât din partea autorităților cât și a companiilor și vor exista economii ce reduce costurile atât pentru cei care evaluează, dar și pentru dezvoltatorii de tehnologie. Acum sistemul se bazează pe cooperare voluntară, însă e nevoie de continuitate și stabilitate. Și mai este un obstacol, al patrulea, prin căruia îi face față această propunere, și anume întârzierile legate în ceea ce privește accesibilitatea acestor tehnologii. Ana, la vizul meu s-au înaintat 35 de amendamente și textul se structurează pe următoarele subiecte prin care se îmbunătățește propunerea comisiei. În primul rând, expertiza de care e nevoie la grupul de coordonare pentru a asigura uh, un proces decizional independent uh, printr-un vot în uh, grupul de coordonare unde fiecare stat membru să aibă propria capacitate de expertiză pe toate domeniile acoperite, medicamente, aparatură medicală și um, aparatură medicală pentru in vitro. Din experiența noastră în UHNet, ne-am dat seama că e important să se informeze în mod uh, regulat toate părțile implicate. Al doilea rând, rapoartele de evaluare clinică trebuie făcute înainte de publicarea deciziei Comisiei de uh, comercializare pe piață pentru a evita uh, întârzierile în ceea ce privește accesul la medicamente. Al treilea, confidențialitatea. Acest proces trebuie să fie transparent, dar trebuie păstrată confidențialitatea uh, tuturor datelor la toate nivelurile. Amendamentul 43. Acum, obiectivul, um, posibilitatea de a face o obiecție în scris. E important deci, să, fie, să poată fi putut asculta dezvoltatorul în legătură cu acest lucru. Astfel de opțiune ar putea fi un mecanism de apel, așa cum apare uneori în unele procese naționale de evaluare a acestei tehnologii. Amendamentul 18. Actualizări acum. Dezvoltatorii trebuie să aibă posibilitatea de a cere o actualizare a evaluării atunci când sunt disponibile informații suplimentare, deci chiar dacă o astfel de cerință nu era specificată în evaluarea uh, clinică comună, amendamentul 20 criteriile de selecție pentru aparatura medicală și medicamentele aprobate central, articolul 31.1 și articolul 10. Aici prevederile sunt cam vagi și e important ca toate criteriile și aplicarea lor de grupul coordonare să se facă în mod transparent pentru toate părțile, amendamentele 9 și 26. Acum, probele. E legitim pentru o evaluări să aibă ocazia de a cere probe suplimentare atunci când dosarul e incomplet, însă asta trebuie să se limiteze la informațiile disponibile în momentul uh, solicitării de comercializare. Amendamentul 31. Și în ultimul rând, metodologia. Articolul 22 din propunere. Aici am modificat actul de implementare printr-unul delegat. Amendamentele de la 27 la 30. E bine să existe o metodologie coerentă și o metodologie care să aibă din start o anumită flexibilitate pentru a putea evalua anumite terapii care uh, sunt mai inovatoare sau care prezintă alte limitări ce duc, bineînțeles, la nesiguranță în ceea ce privește probleme. Vă pot da un exemplu. Medicamentele pentru boli rare care sunt destinate un număr, unui număr foarte uh, redus de pacienți și de deci studiile clinice nu pot fi făcute ca în cazul altor medicamente. Astea sunt propunerile mele. Acum aștept părerea colegilor de aici, aștept observațiile dumneavoastră și, bineînțeles, voi ține cont de toate propunerile pe care mi le veți face. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru raportor din umbră de la Snd. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport, pentru acest proiect de raport. În prezentarea dumneavoastră am auzit multe despre companii, despre faptul că, în special în domeniul acesta, companiile ar trebui să aibă mai mult acces, dar n-am auzit uh, mai nimic despre bunăstarea pacienților, despre pacienți, despre uh, domeniul sănătății, despre medici, despre doctori, despre infirmiere care lucrează în acest domeniu. Și tocmai de aceea permiteți-mi să vin cu niște comentarii uh, personale. Salut propunerea Comisiei în ceea ce privește cooperarea uh, la nivel european în uh, domeniul evaluării acestor tehnologii. Uh, e clar, uh, procedurile ar fi simplificate. Până în momentul de față, din păcate, procedurile sunt separate și asta duplică, bineînțeles, eforturile E inacceptabil ca un dispozitiv uh, să fie acceptat într-un stat, să nu fie acceptat în alte state membre. Toate resursele folosite pentru evaluări, uh, timpul, personalul uman care sunt investite în aceste uh, proceduri ar putea fi folosite mai țintit în cercetare, spre exemplu, cercetarea clinică. Toate aceste resurse ar putea să se concentreze pe bunăstarea pacientului și deci uh, să se concentreze pe bunăstarea tuturor cetățenilor europeni. Bunăstarea tuturor pacienților, o mai bună îngrijire, tehnologii uh, de cea mai bună calitate ar trebui să fie dezideratele comisiei noastre. Și tocmai de aceea solicit ca reprezentanții diferitelor grupuri uh, profesionale din sectorul de sănătate și uh, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții pacienților, partenerii sociali, de asemenea, să fie incluși în acest proces într-o manieră mai țintită. Părerile acestora și rezultatele la care au ajuns aceste organisme ar trebui să fie fie luate în considerare. De asemenea, CFM-ul ar trebui să fie folosit pentru fi finanțarea tuturor acestui, acestor uh, uh, deziderate și trebuie să ne întrebăm dacă sumele deja alocate sunt suficiente. E clar că bugetele naționale uh, nu pot acoperi noile cheltuieli. Trebuie să ne asigurăm uh, tocmai de aceea că există această finanțare europeană, finanțare uh, europeană care să nu fie uh, influențată în niciun fel de către lobbyiști. Știm prea bine cât, care este importanța lobbyiștilor și care este impactul pe care activitățile lor le, îl poate avea. Tocmai de aceea procedurile trebuie să fie mai transparente. Toate datele relevante trebuie să fie accesibile publicului. Și tocmai de aceea cer și eu o platformă IT pe care să fie cumulate toate rapoartele, toate inf- informațiile cu privire la rezultatele obținute. Această platformă ar trebui să fie accesibilă opiniei publice. Astfel am avea mai multă încredere în sistem și am putea de asemenea garanta o, o evaluare a rezultatelor. Și încă ceva, luarea deciziei. Mă refer aici la grupa de coordonare, grupul de coordonare. Uh, eu consider că toate deciziile trebuie să fie luate cu o, cu o majoritate de două treimi, nu cu o majoritate simplă și tocmai astfel am putea obține un consens mai larg în statele mai membre. La final, doamnelor și domnilor, Dați-mi voie să spun că, da, într-adevăr, ne aflăm uh, în fața unui moment uh, hotărător. Lucrurile se vor schimba cu siguranță. E important însă să folosim această ocazie, să ne gândim la pacienți, pe de o parte, dar pe de altă parte să ne gândim și la necesitatea, necesitatea creierii unui sistem de sănătate european de cea mai bună calitate. Mulțumesc! Much, um, and then for the ECR, I don't know who... Mulțumesc! Dalton, please. Urmează raportorul din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Bușoi pentru toate eforturile depuse pe marginea acestui proiect de raport. Într-adevăr, dosarul acesta este foarte controversat, atât la nivelul Consiliului cât și la nivelul uh, Parlamentelor Naționale. Uh, sănătatea este un subiect uh, uh sensibil și uh, avizul Bundestagului e o dovadă a acestei sensibilități. Uh, Obiectivul acestei, uh, acestui, uh, acestei propuneri legislative este cât se poate declară. Sensul este Uh, armonizarea testelor, scăderea costurilor atât pentru beneficiari, uh, pacienți, adică cât și pentru doctori. E important să avem genul acesta de evaluări clinice la nivel european uh, și importanța aceasta este absolut evidentă, în special pentru micile state membre care nu au suficienți bani pentru a depune sau pentru a investi fondurile acestea imense în genul acesta de analiză. Noi vom veni cu o serie de amendamente. Ne vom uh, referi în special la articolul 8 Uh, în uh, amendamentele noastre. Noi considerăm uh, că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a se asigura că propriile lor standarde sunt menținute. Sistemul funcționează deja bine în unele state membre. E clar că în alte state membre sistemul acesta ar fi de ajutor, dar el nu ar trebui să fie introdus în detrimentul altor state membre. Trebuie să ne asigurăm că asistăm acele state membre în care nu există sisteme. De asemenea, articolul 100 14 nu cred că ar trebui să fie folosit ca temei juridic. Uh, există dovezi cum că piața internă ar fi distorsionată? Nu cred. Chiar dacă acest temei juridic ar putea fi justificat, uh, totuși abordarea voluntară ar putea fi o soluție. De ce să nu folosim 100, articolul 168 în loc? Deci există mai multe temeri, dar aștept să uh, colaborez cu colegii și uh, sper să ajungem la un raport echilibrat. Mulțumesc! Nu văd uh, vreun alt reprezentant al vreunui alt grup politic. Prin urmare, dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Andelas. Stimată doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc mult că îmi dați cuvântul. Vreau să-i mulțumesc domnului Bușoi pentru acest proiect de raport. Vedem uh, că susținerea pentru propunerea Comisiei este una largă. Uh, propunerea aceasta este una deosebit de importantă pentru Comisia Europeană. De asemenea, să ne amintim că nu începem de la zero. Până la urmă avem vreo 20 de ani de cooperare pe proiecte și uh, tocmai de aceea ne gândeam că a venit momentul să sporim această, această cooperare, să, să avem o cooperare și uh, în ceea ce privește angajamentele la nivel european. Și noi considerăm că această propunere va fi în beneficiul tuturor celor implicați. Dați-mi voie să comentez uh, elementele esențiale ridicate în dezbatere sau puse în dezbatere. În primul și în primul rând, participarea statelor membre la grupul de coordonare. Noi, bineînțeles, ne dorim ca statele membre să poată uh, participa la acest uh, grup, la subgrupuri, de asemenea, să trimite experți Uh, în funcție, bineînțeles, de uh, caracteristicile uh, device-urilor medicale și a medicamentelor care vor fi discutate în aceste grupuri. După aceea, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre calendar. Într-adevăr, calendarul este un, un aspect esențial pentru această propunere legislativă și, de altfel, consultările cu actorii au dovedit importanța subiectului. Noi ne dorim ca evaluarea comună pentru produsele medicale să fie uh, finalizată înainte de autorizare. Uh, și în cooperarea avută cu statele membre până în momentul de față am ajuns la concluzia că genul acesta de analize durează vreo 100 de zile. Prin urmare, considerăm că acest calendar poate fi, uh, uh, este fezabil. În ceea ce privește dispozitivele medicale, trebuie să ținem cont de specificitățile acestor produse uh, soarta pe piața lor este diferită, tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. În ceea ce privește confidențialitatea, într-adevăr, după cum spunea raportorul, uh, confidențialitatea trebuie să meargă mână în mână cu uh, transparența. Cele două concepte trebuie să se echilibreze. Mai apoi, producătorii. Noi considerăm că e importantă consultarea producătorilor, consultare care ar duce la evaluarea datelor și informațiilor uh, propuse în cadrul analizei comune. Dar nu vrem ca industria în sine să fie implicată direct în, uh, în această evaluare, pentru că ne dorim ca uh, tratamentul uh, echitabil pe, pe piață să fie garantat. Deci nu ne dorim neapărat ca industria să fie implicată în stabilirea domeniului de aplicare a acestei analize sau în analiza propriu-zisă. În ceea ce privește probele sau informațiile care trebuie să fie uh, anexate solicitării, ei bine, noi considerăm că pentru această evaluare e nevoie să primim toate informațiile relevante. Dar, în același timp, nu vom solicita date care nu există în momentul depunerii cererii. Mă gândesc, spre exemplu, la noile studii clinice, etc., etc. Și cred că pe tema aceasta uh, au existat o serie de îngrijorări exprimate în special de către industrie. Dar ne dorim să deținem toate informațiile disponibile în momentul respectiv. Trec acum la comentariile doamnei Westphal. Doamna Westphal vorbea despre pacienți. Dați-mi voie să vă asigur că am ținut cont uh, de pacienți în uh, redactarea acestei propuneri. Ne așteptăm ca pacienții să fie implicați în proces, să fie consultați de asemenea, să fie permanent informați și asta uh, va duce la creșterea uh, tehnologiilor uh, inovatoare disponibile sau puse la dispoziția uh, pacienților din Uniunea Europeană. S-a vorbit de asemenea despre resurse și noi considerăm că propunerile noastre duc în, merg în sensul economisirii resurselor. Transparența, de asemenea, este esențială din punctul nostru de vedere. Tocmai de aceea sugerăm crearea acestei platforme ITIP, în ceea ce privește regulile de vot, am sugerat o majoritate simplă în propunerea noastră, dar în același timp cred că trebuie să clarificăm faptul că ne așteptăm ca această evaluare să fie uh, să aibă un rezultat uh, agreat de toți uh, cei reprezentați în, în grup. Domnul Dalton întreba despre natura obligatorie a raportului. Într-adevăr, și subiectul acesta a fost discutat atât în mass media cât și între politicieni. Cred că, din punctul acesta de vedere, trebuie să clarificăm obiectivul articolului 8 Care este ideea? Ideea este aceea că dacă colaborăm la nivel european, e bine, rezultatele acestei cooperări ar trebui să uh, fie, să poată fi folosite și la nivel național. După aceea, noi nu considerăm că trebuie uh, repetate analizele făcute în comun și la nivel național. Dar pe de altă parte, Înțelegem că există specificități care ar trebui să fie luate în considerare în momentul în care se evaluează rezultatele analizelor și, ei bine, aceste specificități, bineînțeles, sunt cunoscute doar la nivel național și tocmai acolo ar trebui să, să fie uh, evaluate. Și tocmai de aceea deciziile în ceea ce privește rambursarea și tarifarea ar trebui să fie luate la nivel național. În ceea ce privește memorandumul, eh, am ținut cont de diver, divergențele existente în evaluări la nivel național, am ținut cont de, eh, de Uh, diferențele de evaluare și tocmai de aceea consideram că articolul 114 este temeiul juridic potrivit, uh, articol uh, care de altfel ne obligă să venim cu un nivel de sănătate publică cât mai înalt cu putință și tocmai asta ne dorim noi prin această propunere. Mulțumim foarte mult. Există un termen de depunere a amendamentelor și anume data de 12 iunie la orele 12. Amendamentele sunt depuse doar în limba engleză și aceste amendamente vor fi uh, discutate în comisie la următoarea noastră, noastră ședință de pe 18-19 iunie. Și acum dăm cuvântul raportorului pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc foarte mult! Foarte succint, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Vreau să-i mulțumesc domnului Dalton pentru laudele pe care le-a adus, mi le-a adus. Până la urmă, cu toții ne dorim ca eforturile să nu fie duplicate. Îmi dau seama că există discuții dificile purtate atât la nivel de state membre cât și la nivel de Consiliu. Uh, Ah, îmi dau seama că cu greu acest act legislativ va fi promulgat înainte de finele, mandatului nostru, dar bineînțeles totul depinde de negocierile pe care le vom purta. Doamnei Westphal vreau să-i mulțumesc pentru propunerile domniei sale. Bineînțeles, pacienții sunt cei mai importanți în context am tot spus că pacienții eh, vor avea de câștigat datorită faptului că vor avea acces la inovare și asta uh, foarte curând. După aceea trebuie să ținem cont uh, de diferitele uh, diferiții actorii implicați. Uh, pe de o parte avem uh, autoritățile de evaluare, pe de altă parte avem producătorii, de cele mai multe ori uh, IMM-uri, în special în domeniul acesta. Și tocmai de aceea trebuie să găsim uh, un echilibru mm, aproape perfect între între cei doi, cele două tipuri de actori. Am fost șef al Casei de Sănătate din România și știu foarte bine că e greu să găsești acest echilibru perfect între cele două categorii. Dar până la urmă, fiecare stat membru în parte va putea să ia o decizie finală cu privire la bugetul alocat, la bugetele investite. Noi luăm aici decizii de factură generală. Uh, Pacienții, până la urmă, au posibilitatea de, a, de a-și exprima părerile în contextul asociațiilor de pacienților și semnalele pe care le primesc din partea acestor aso- asociații arată cât se poate de clar că pacienții sunt încântați de posibilitățile care le revin ca urmare a acestei propuneri. Uh, în orice caz, odată, uh, de asemenea, pacienții sunt încântați de faptul că propunerile lor vor fi luate în considerare în cursul consultărilor. Propunerea dumneavoastră cu privire la uh, platforma uh, acea IT. Uh, cu câțiva ani în urmă am fost raportor pe un alt dosar care viza tot sectorul medical și în contextul respectiv Uh, am ajuns la concluzia că o platformă ar fi, până la urmă, cea care ar garanta transparența. Cine știe, poate și în cazul acesta ar fi o platformă, ar fi, într-adevăr, o idee foarte bună. Mulțumim foarte mult, v-am spus deja termenul de depunere a amendamentelor. Acestea fiind spuse, putem să facem o pauză de vreo 10 minute până la vreo 4 și un sfert, uh, când vom începe voturile.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 So, we continue with our... Continuăm ședința. Trecem acum la vot. Mai întâi de toate, votăm drepturile și obligațiile călătorilor din transportul ferovi feroviar. Denis de Jong este raportorul nostru. Dar înainte de a trece la vot, permiteți-mi să vă spun că Amendamentele 3, 46 până la 3, 57 eh, au fost retrase de către doamna Gebhardt. Trecem acum la vot. Mai întâi de toate, 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Then amendment 88 in favor. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. Verificăm 88, vă rog. Votul s-a închis, se adoptă. Da. Spune domnul președinte. Trebuie să spun că consola mea de vot nu funcționează. Ah, am recunoscut vocea asta. Doamna președinte, puteți încerca să introduceți uh, cartela de vot într-o altă consolă? Is it working now? It doesn't like me, Chairman. How amazing. Nu mă place, doamnă președinte. Uimitor. Doamnă președinte, dacă nu funcționează nici în cealaltă consolă, înseamnă că problema este cu cartela dumneavoastră de vot. That isn't working either. Is that not working either? Nici acolo nu funcționează. Bine, între timp, uh, noi continuăm votul, spune doamna președinte. Da, s-a adoptat uh, amendamentul 88, compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm 90. S-a hotărât să funcționeze, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult. Mai e o persoană care trebuie să voteze? Unde suntem? La amendamentul 90, răspunde doamna președinte. Respins. La 88 s-a adoptat cu un vot în plus. Odată ce se anunță votul, rezultatul votului nu putem reface votul, deci nu putem reveni la 88. Amendamentul 90. Problema a fost semnalată după vot, nu înainte de vot. Dacă vă anunțați problema înainte de vot, putem lua votul în calcul. Dacă e după vot, nu mai putem face asta. Deci tragem linia undeva. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 99 pentru, verificăm, verificăm 98, vă rog. Se respinge. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 99, vă rog. Votul s-a închis, se respinge. Trecem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm să fim siguri. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 120, 121, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 133 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, o, compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul 14, vă rog. Votul s-a închis, se adoptă. 150, uh, cine este pentru? împotrivă, abțineri. Uh, nu vă pe nimeni care să ridice mâna. Deci amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 149 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110, mă scuzați, pentru. Nu, devine caduc, spune doamna președinte. Și același lucru e valabil de 154 și ajungem la 156. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 155 pentru, împotrivă, nu, devine caduc, spune la președinte, și ajungem la compromisul 15, dacă nu mă înșel. Compromisul 15 pentru împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar verificăm. E greu de uh, văzut. 166. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, nu devine caduc, se spune doamnă președinte, 168 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Apoi amendamentul 169 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar verificăm 170, vă rog. Votul s-a închis, se respinge. Ajungem la compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentele 179 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge ajunge în compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm um, compromisul 17. Votul s-a închis, se adoptă. Ajungem la amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 189, vă rog. Botul s-a închis. Se respinge. Ajungem la amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18, 19 pentru. Compromisul 18, corectează doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 209 pentru, împotrivă, abțineri se Cred că se adoptă, dar verificăm amendamentul 209. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 229. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm 229. Votul s-a închis, se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 232 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 231 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 234 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 236 pentru împotrivă, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem câteva amendamente identice. Aveți lista completă pe lista de vot. Începem cu amendamentul 17. este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi ajungem la amendamentul 247 pentru împotrivă. Ajungem la 249 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Verificăm 249, rog. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 250 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 251 și 252 pentru, împotrivă. PP-ul văd că nu votează pentru. Deci 251 și 252 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 253 și 254 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 255 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 257 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 256 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm 256, vă rog.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 Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. 278, 9 și 280 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi 283 și 282 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Următorul devine caduc, 285 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 285, vă rog. Votul s-a închis, se adoptă Amendamentul 286 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că aceeași majoritate, dar verificăm 286, vă rog. We close vote. Închidem votul. Se adoptă. Urmează 288. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm atunci. 288. Votul s-a închis. Respins. Urmează 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 280, 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 292. S-a închis votul. 299 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Trecem la amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 300. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 302 și 303. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, na, e caduc. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 310 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, următorul este caduc, trecem la 313 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 315 pentru, împotrivă, abțineri respins, 316 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 317 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 333 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 324 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 326 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 327 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 328 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 329 pentru, împotrivă, abțineri respins. 330 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 331 Caduc 332 pentru, împotriva abține se adoptă, 333 și 334 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 335 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 336 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 337 338. mă scuzați, 338. Pentru, împotrivă, abține, respins. 339. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 340. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 343 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 344 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 346 a fost retras. Trecem la 359. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 360 pentru, împotriva abține, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 362 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 363 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 364 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 365 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri respins. 366 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 367 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 368 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 371 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, e caduc. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, pe 2 l-am votat în bloc. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm amendamentul 50. S-a închis votul. Respins.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 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 79 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 82, vă rog. Închidem votul. Respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 84 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 86 pentru, împotriva ținerii. se adoptă și ajungem la votul final, vot uh, electronic. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Felicitări, uh, Denis, pentru raport. Then the next file, it is uh, the draft opinion on the deployment. Următorul dosar, proiectul de aviz în ceea ce privește infrastructura pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană. Mateas Van Miltenborg este raportor. Începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 2 pentru, împotrivă, a, abțineri. Nu văd șediul că votează. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 15. S-a închis votul. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat sau respins. Verificăm amendamentul 80. Și a închis votul. Respins. Trecem la compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se a respins, amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri respins, trecem la votul final, vot electronic vă rog. S-a închis votul. 28 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului. Asta înseamnă că ajungem la ultimul raport pe care îl votăm astăzi. Fluxul liber de date non personale din Uniunea Europeană. Înainte de a trece la vot, două comunicări. În primul rând vreau să citesc ceva în numele Ana, Anei Mariei, care, din păcate, nu a putut să vină, n-a pierdut avionul, a avut o întârziere de două ore cu avionul, deci m-a rugat să vă citesc ceva în numele ei. Ana Maria dorește să vă reamintească că ambele servicii juridice de la Parlament și de la Comisie au făcut o evaluare în legătură cu amendamentul de compromis 1, care e pe deplin compatibil și nu încalcă GDPR. Mai mult, raportoarea vrea să ceară o informare din partea IDPS, în același sens, informare care va veni săptămâna asta. Mai mult, sublinează importanța uh, unei poziții puternice pe această propunere, care e o prioritate uh, Uh, legislativă cheia celor trei uh, instituții și Pascal Arimar dorește să intervină. Mulțumesc. Ana Maria regretă foarte mult că nu poate fi astăzi aici. Le mulțumește tuturor raportorilor de numbră pentru colaborare, pentru abordarea constructivă. Le mulțumește tuturor grupurilor politice care au participat la reuniune. Am fost de acord cu 24 de compromisuri. În timp record am făcut-o serviciile juridice au uh, acționat rapid și s-a dovedit că Parlamentul poate acționa rapid și hotărător pe astfel de dosare hotărătoare și așteaptă acum să înceapă negocierile cu președinția bulgară. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim! Cu aceste comunicări trecem la vot. În primul rând, amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Doriți să verificați? 135. Verificăm amendamentul 135. Respins. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 215. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri, Vreau să verificăm. 216, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, însă prefer să verificăm. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri respins. Trecem la compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. trecem la amendamentul 54 pentru, 55 pentru uh, respins, mă scuzați, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, credem să verificăm, amendamentul 3. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11. Amendamentul 85, mă scuzați. Amendamentul 85. L-ați găsit cu toții pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 17. Restul a fost votat în bloc. Compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 110. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Urmează amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la amendamentul 123. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final pe proiectul de raport, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu o majoritate mare, 28 de voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere. Felicitări uh, colegei noastre Ana Maria, care e probabil pe drum. Votăm acum și mandatul de începere a negocierilor și o facem tot prin vot electronic. S-a deschis votul. Close vote. Închis votul. Aceeași majoritate și pentru mandat, 28 de voturi pentru, 3 împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, pentru votul de astăzi. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe luni, 18 iunie. O seară plăcută tuturor!